al colegă Salafranca. Mulțumesc colegului Salafranca. Are cuvântul acum domnul Gualtieri. Vă rog. Grație. Mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc și în numele socialiștilor și democraților pentru prezența aici, pentru tot ceea ce faceți și pentru modul interesant în care ne-ați prezentat lucrurile și pentru colaborarea bună cu Parlamentul. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a discuta cu dumneavoastră um, și în legătură cu raportul meu, uh, în legătură cu politica externă și de securitate după Lisabona. Aș reveni la ceea ce a menționat colegul Donjon și dumneavoastră ați uh, prezentat deja viziunea dumneavoastră. E vorba de legătura cu Serviciul pentru Acțiune Externă. Trebuie să spun că am apreciat mult și este un uh, semn al timpurilor noastre, aș spune, aceste abordări uh, complete, generale, este în curs de a fi construită. Spuneți, noi, fie că e vorba de acțiunile Comisiei sau de misiune PESC, EUFOR în Libia, deci lucruri care în mod tradițional nu intră în competența Comisiei. Iată, aceasta este calea pe care trebuie să ne îndreptăm, cred. Uniunea Europeană e unică, pilonii nu mai, structura pe pilon nu mai există și politicile Uniunii Europene sunt instrumente diverse pentru a afirma o a, uh, viziune unică a principiilor noastre și a, a proiectului nostru. Deci apreciez această viziune. Apoi, bineînțeles, în mod concret, fuziunea acestor vechi piloni uh, este, bineînțeles, mai complexă și de aceea aș dori să înțeleg mai bine două lucruri. Primul se referă la faptul că dumneavoastră ați vorbit despre gestionarea ajutorului umanitar în afara Serviciului de Acțiune Externă. E de înțeles acest lucru este competența comunitară, există o direcție generală care nu a fost integrată în serviciul de acțiune externă, deci este evident acest lucru. Dar, din punctul de vedere al reacției la crize, care de multe ori sunt crize în care sunt legate diverse componente, este dificil să se separe efectele produse de om, cele care nu sunt uh, produse de om, cele care au un impact politic și mai departe. De multe ori o criză poate să fie cauzată de un dezastru natural, dar apoi există implicații la nivel de securitate. Deci legăturile între diferitele aspecte sunt foarte complexe. Deci, concret, o structură de reacție la crize creată de comisie și Consiliul de Gestionare a Crizelor din Serviciul de Acțiune Externă vor coexista în caz în cazul în care în cadrul serviciului se uh, creează o crisis room. Deci, concret, vom avea două structuri care, din punct de vedere logistic și operativ, vor coexista, una la serviciul de acțiune externă și altul la uh, comisie sau se vor putea fu fuziona aceste structuri, păstându-se în același timp, bineînțeles, tipologiile și bazele juridice pentru intervențiile respective. Pentru că această structură ar putea funcționa în serviciul comisiei dacă baza juridică este comunitară și în slujba uh, PESC dacă temeiul juridic este uh, un, o decizie a Consiliului și ar putea chiar să coexiste temeiuri juridice diverse. Deci n-ar fi mai bine să existe o singură infrastructură care apoi ar fi în serviciul diverselor instituții după caz, pentru că Serviciul de Acțiune Externă nu este o instituție, instituțiile sunt Consiliul și Comisia. Deci, noi am creat serviciul de acțiune externă ca structură în serviciul tuturor instituțiilor, deci inclusiv în serviciul Comisiei. Mă opresc aici. Bine, al colega Weigel la parola. Are cuvântul colegul Weigel. Eh, dobrodošla, gospa comisarca, v ta, to comisio, in sem vam izredno Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, vă urez bun venit în cadrul Comisiei AFET. Vă sunt recunoscător pentru maniera în care v-ați angajat în uh, rezolvarea problemelor cu care v-ați confruntat. Și sunt absolut convins că și tușa dumneavoastră personală este reflectată în maniera în care Comisia reacționează la crize. Până în momentul de față, eforturile dumneavoastră au fost încununate cu toatele de succes și vă felicit pentru asta. Cred că există o legătură directă între numărul de probleme cu care vă com- confruntați, numărul de dezastre care au avut loc și numărul instituțiilor europene. Uh, ne dăm seama că e nevoie de o coordonare mai bună. Această necesitate se datorează și faptului că în acest uh, mandat legislativ există o serie de comisari care încearcă să facă tot ce le stă în putință pentru a rezolva problemele ce țin de portofoliul lor. De fiecare dată când vorbim despre asistența umanitară și despre rolul umanitar al Uniunii Europene, uh, vorbim în același timp, într-un fel sau altul, și despre Centrul European de Reacție la Criză. Dați-mi voie să vă laud pentru dorința dumneavoastră de a crea actele, cadrul legislativ necesar pentru funcționarea acestui centru. Cred că dacă am avea acest centru european de reacție la criză, am fi mai eficienți în ceea ce privește oferirea de asistență umanitară. Indicatorii ne arată că Uniunea Europeană poate fi mândră de sine în ceea ce privește asistența umanitară oferită. Dați-mi voie să vă pun o întrebare. Cum interacționează aspectele militare și cele civile? În Slovenia, în momentul de față, are loc o dezbatere foarte aprinsă cu privire la implicarea mai activă a Sloveniei în uh, toate aceste acțiuni de intervenție care, le viz- care îi vizează pe cei care încearcă să părăsească Africa de Nord și să se îndrepte spre Europa. Există o serie de oameni care mor în această încercare. Slovenia deține o navă care ar putea fi folosită în uh, oferirea de asistență umanitară acestor persoane și acum încercăm să decidem cum putem să ne implicăm. Ne dăm seama că în Uniunea Europeană există posibilitatea, există necesitatea și uh, de a interveni în acest fel, dar vă întreb dacă există cadrul uh, formal, legal, uh, care să stea la baza acestei intervenții. Dacă nu există acest cadru, atunci vă rog pe dumneavoastră să colaborați împreună cu colegii dumneavoastră și să creați împreună o abordare comună europeană în ceea ce privește acțiunile civile și militare pentru a deveni mai eficienți. Vă mulțumesc. La risposta al Comisarului Georgieva.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 because we do have to keep these mandates clear. And the civil protection system, the humanitarian deployment, it has one set of factors and objectives. Of course, in a political... Bineînțeles, într-o criză politică, șeful FIMA poate să fie solicitat să se facă parte din grupul uh, care ia decizii politice și militare. Iată, încotro ne îndreptăm și noi. În plus, în Uniunea Europeană avem uh, un aspect specific. Serviciile mele se ocupă de reacția la dezastre și în interiorul Uniunii Europene. Um, e vorba de inundații, Uh, de cenușa vulcanică, de uh, noroiul uh, roșu anul trecut în Ungaria și așa mai departe. Și de aceea este foarte dificil să integrăm acest aspect în serviciul de acțiune externă. Dar din ce am văzut în Italia, Franța, Statele Unite sau Rusia, a fost că în cadrul uh, dezastrelor naturale, aspectele umanitare, uh, pot fi integrate în reacția la conflicte. Dar noi trebuie să facem eforturi pentru a integra alte tipuri de crize, cum ar fi uh, crize legate de securitate alimentară. Am avut uh, boala vaccinei bune, de exemplu. Ce se întâmplă la comisie? Apare o criză majoră, și se prevăd resurse și pentru viitor. Avem acum diverse crize mai mici pe aici, pe acolo și ne întrebăm dacă putem să le integrăm într-un singur loc în comisie. Și dacă nu, bine, dar trebuie să facem lucrurile în mod rațional. Am discutat acest lucru cu vicepreședintele Sefcovici și uh, continuăm uh, cu această evaluare obiectivă a modului în care putem să abordăm această integrare. Pentru a răspunde domnului Weigel, apreciez în mod deosebit faptul că din ce în ce mai mulți oameni întreabă cum putem să facem uh, parte, să luăm parte la o reacție coordonată europeană și mă bucur că și în Slovenia așa se dorește să se abordeze lucrurile. Astăzi, uh, mulți uh, emigranți mor pe mare încercând să ajungă în Uniunea Europeană. Poate că o parte din uh, soluție ar fi uh, nave care se patruleze în zonă. Uh, o, bineînțeles, frontex are un rol de jucat, apoi statele membre din zonă trebuie să ofere securitate, dar și echipament uh, de salvare de vieți Și aceste lucruri se fac la solicitarea unei țări care se confruntă cu o problemă, în acest caz este Italia. Italia poate să ne, cerea, să ne ceară ajutorul și atunci această navă poate să fie trimisă pentru a ajuta la operațiunile Frontex. Pentru noi, pentru comunitatea umanitară, noi folosim bunuri militare, într-adevăr, pentru a oferi ajutor sub supraveghere civilă. De exemplu, în Pakistan am trimis multe ajutoare cu avioane militare. În Libia folosim nave militare pentru a evacua, evacua oameni, pentru a salva oameni sau pentru a evacua cetățeni din țări terțe. Chestiunea critică este controlul civil al acestor operațiuni. Deci nu dorim să militarizăm operațiunile umanitare doresc uh, să vorbesc aici este staful militar al Uniunii Europene. Relațiile sunt excelente cu acest staff. Avem un protocol, un protocol clar de colaborare și de câteva ori ofițerilor au participat, au, au devenit ofițeri de legătură în uh, operațiunile noastre în situații de criză. Și ar fi foarte bine dacă statele membre ar participa la această reacție coordonată. Uh, pentru că relațiile coordonate înseamnă că putem să, oferim mai, să salvăm mai multe vieți și să oferim mai mult ajutor. Grazie, l'altra serie de Vă mulțumesc. O altă serie de întrebări. Colega Kirin Nielsen mai întâi din partea verzilor. Si, Mulțumesc. Doresc să vă mulțumesc pentru această prezentare excelentă și să vă felicit pentru că ați fost desemnată comisarul anului și mă bucur de asta. Prima întrebare se referă la cooperarea civilo-militară în Uniunea Europeană. Am regretat faptul că nu există suficient personal civil pentru misiunile civile. Ce aveți de gând să faceți pentru a îmbunătăți acest aspect? Ați spus de asemenea că ați fost în teritoriile palestiniene Într-adevăr, ați fost în, la Ierusalim Est, Gjara. v-ați întâlnit cu familiile care sunt expulzate în mod regulat de la domiciliul lor, v-ați întâlnit și cu familiile de beduini palestinieni care sunt alungate din satele lor, de la domiciliile lor, ați vorbit despre fâșia Gaza. Sunteți de acord că aici nu e vorba de o catastrofă naturală, ci de o problemă politică. Și am reținut o frază dumneavoastră de adineauri, ați spus, aspectele umanitare nu trebuie să fie folosite ca instrumente politice. Mă întreb, în legătură cu blocada fâșiei Gaza, e vorba de o blocadă ilegală care duce la o situație umanitară catastrofală. Înainte de blocadă, 10% din uh, populația din Gaza depindea de ajutorul umanitar. Acum uh, e vorba de 70 până la 80% din această populație. Și trebuie să spun că Uniunea Europeană este cea care plătește uh, suma consacrată ajutorului umanitar pentru palestinieni, de altfel și celor din taberele de refugiați, este foarte mare și dacă dorim să nu mai folosim, tot folosim rezervele noastre financiare, ar trebui să găsim o soluție politică la această situație, care să nu mai continue așa. E vorba de o problemă politică și reacția Uniunii Europene este strict umanitară. Eu cred că trebuie să avansăm în această situație, să nu ne mulțumim să spunem, mă scuzați că spun lucrurile pe, pe șleau, ați implorat Israelul în numele Uniunii să pune capăt blocadei. Dar nu cred că putem să continuăm să implorăm. Cred că trebuie să acționăm mult mai ferm față de Israel și ocuparea inegală a teritoriului, această blocadă inegală aș dori să subliniez alt aspect care mă îngrijorează de asemenea. Uniunea Europeană în momentul de față își pierde credibilitatea în uh, fața cetățenilor europeni. Tocmai în acest dosar și cred că paralizia politică, paralizia Uniunii, în această situație este de deci, în ce în ce mai puțin bine înțeleasă și din ce în ce mai bine acceptată de cetățenii europeni. Știți ca și mine că în momentul de față o nouă flotă este pe cale de a pleca spre Gaza, o flotă de 15 nave finanțate de cetățeni neviolenți care doresc să denunțe încă o dată blocada ilegală a fâșiei Gaza și să ceară o acțiune rapidă pentru a pune capăt acestei situații care nu face decât să se degradeze în continuare. Doamna Ashton a spus că nu aceasta era soluția cea bună. Poate, dar cetățenii, populația civilă, încearcă să acționeze în mod uman, umanitar, în mod neviolent la această situație care nu mai poate fi tolerată. Am fost și eu de multe ori în Gaza în ultima vreme și trebuie să spun că fiecare vizită este absolut insuportabilă pentru că situația se degradează se... de la în timp. Doamna Ashton a spus că această flotilă nu este o soluție. Din această flotilă vor face parte cetățenii violenți, aleși, aleși local, regional, deputați europeni, diverse persoane. Aș dori să știu ce aveți de gând să faceți pentru a-i proteja pe cetățenii europeni și pentru a evita o nouă dramă ca cea de anul trecut, um, cu ocazia, uh, în momentul în care prima flotilă a încercat să forțeze blocada. Mulțumesc! Mulțumesc. care cuvântul acum domnul Galer. Vielleicht gleich eine Reaktion auf Vă mulțumesc, o reacție la antevorbitoarea mea. Sunt uh, convins că doamna comisar nu va folosi instrumentele ce îi stau la dispoziție pentru a demara o acțiune politică și, prin urmare, putem să anticipăm răspunsul domniei sale. Dar Acum, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru decizia, hotărârea de care dați dovadă de la momentul în care ați preluat acest uh, portofoliu încoace. E clar că aveți o viziune, știți care sunt obiectivele pe care vreți să le uh, atingeți și datorită acestei atitudini a dumneavoastră, bineînțeles, și colaboratorii dumneavoastră știu clar care le sunt răspunderile și responsabilitățile. Deci vreau să vă laud pentru această atitudine. Aș vrea să pun o întrebare de natură generală referitoare la instrumentele pe care le avem la dispoziție. Avem asistența umanitară care funcționează. Pe termen lung avem uh, ajutorul de dezvoltare și mai apoi uh, mixul între ajutor umanitar și ajutor uh, de dezvoltare, care un mix care poate fi folosit în momentul în care se face o trecere într-o țară de la o stare inițială, inițială la una uh, care sperăm să se proba, proba, pro, page pe viitor. Însă vedem că aceste instrumente nu sunt folosite foarte eficient. Instrumentul pentru dezvoltare poate fi folosit, însă implementarea sa durează vreo 2 ani. Între timp se folosește instrumentul pentru stabilitate, însă acesta nu dispune de suficiente fonduri și tocmai de aici uh, apare, între, tocmai aici apare întrebarea mea. Uh, discutați la nivelul Comisiei despre utilizarea mai eficientă a acestor instrumente? Vă gândiți dumneavoastră să demarați o dezbatere cu privire la modul în care pe viitor instrumentele acestea uh, să poată fi uh, finanțate bine și folosite uh, eficient? O a doua întrebare referitoare la Libia. Spuneați că EUFOR este disponibilă însă EUFOR poate fi uh, activată doar în momentul în care nu există acces la asistența umanitară. Și acum vă întreb cine ia decizia cu privire la folosirea uh, EUFOR? Credeți că această decizie este spălată de orice fel de dorință de intervenție politică? Uh, avem voturile Chinei sau a Rusiei care ar putea fi folosite pentru a bloca utilizarea EUFOR. Deci vă, vă întreb dacă decizia cu privire la utilizarea EUFOR trebuie să rămână în mâna forurilor care sunt acum res- responsabile. Sau doriți mai degrabă ca dumneavoastră să fiți cea care uh, să fie cea care decide aplicarea tuturor măsurilor care stau la dispoziție prin intermediul EUFOR. Vă mulțumesc. Urmează domnul Kirilov, ultimul de pe listă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, sunt impresionat de intervenția dumneavoastră, sunt impresionat de asemenea de provocările cărora le faceți față, chiar dacă nu sunteți neapărat pregătită de la bun început. Dați-mi voie să pun două întrebări. Prima întrebare este, de fapt, o continuare a întrebării adresate de antevorbitorul meu. Se referă, de asemenea, la Libia. Bineînțeles că nu vizez acum implicațiile de politică externă, însă în ceea ce privește accesul la persoanele asediate. Uh, să ne gândim că există mai multe comunități la nord de Tripoli care solicită de vreo două luni încoace, în mod repetat, asistență. Bineînțeles, cazul Libiei este un caz interesant de cooperare civil-militară. Asta pentru că nu putem uh, să fim efectiv la fața locului, Uh, și tocmai de aceea vreau să vă întreb dacă nu am putea să parașutăm uh, diferite articole necesare comunităților respective, apă, mâncare, etc. A doua întrebare este următoarea. De fiecare dată, înaintea verii, putem să ne gândim deja la incendiile de pădure care vor izbucni în cel puțin câteva state membre. Uh, ce facem noi la un nivel european pentru a preveni asemenea dezastre. Cetățenii europeni își doresc să vadă dovezi ale solidarității la nivelul Uniunii Europene. Vedem că ne confruntăm cu asemenea dezastre anual. Prin urmare, ar trebui să putem să ne pregătim și să dovedim prin acțiunile noastre că Uniunea Europeană este unită. Adeseori, statele membre uh, solicită asistență din partea unor state terțe, spre exemplu Grecia solicita ajutor din partea Rusiei în trecut. Vedeți că uh, aici nu ne confruntăm cu uh, un dezastru ecologic pur și simplu, ci și cu implicații politice. Răspunsul doamnei comisar. La niv- în ceea ce privește întrebarea doamnei Nielsen, în primul rând. În primul rând, întrebați dacă avem o doctrină de operare la nivel uh, de acțiuni civil-militare. Da, avem. Una tripartită. La nivelul ONU s-au decis uh, sau adoptat linii directoare cu privire la cooperarea civil-militară. Uniunea Europeană trebuie să respecte aceste linii directoare. Ele definesc uh, conceptul conform căruia uh, asistența militară este ultima resursă ce ne stă la dispoziție, de asemenea, definesc modul în care sunt folosite mijloacele civile. Aceste linii directoare sunt necesare. De ce? Pentru că ne ajută să folosim toate posibilitățile ce ne stau la dispoziție pentru a ajuta pe oameni. Aceste linii directoare definesc drepturile și uh, persoanelor care lucrează în uh, activitățile uh, umanitare, pentru că aceste persoane sunt cele mai periclitate. Anul trecut, uh, numărul de persoane uh, implicate în ajutorul umanitar care au decedat a fost mult mai mare decât uh, a personalului militar ce a decedat. Deci avem nevoie de aceste linii directoare pentru a ne implica. Gândiți-vă la ce s-a întâmplat în Sudan sau în alte zone de criză, gândiți-vă la ce s-a întâmplat acolo și ce s-ar fi putut întâmpla în cazul în care noi nu am fi dat dovadă de disciplina necesară pentru a respecta aceste linii directoare stabilite de către ONU. Asta în primul rând. În al doilea rând, avem consensul european cu privire la asistența umanitară în care sunt uh, create și definite o serie de principii de urmat. În al treilea rând, avem uh, experiențele din trecut. Am văzut uh, cum am reușit să folosim mijloacele militare în trecut și toate aceste precedente ne sunt de mare ajutor în acțiunile actuale. Bine, situațiile nu sunt similare neapărat, dar fiecare dintre ele aduce cu sine o învățătură. Când am fost în teritoriile palestiniene ocupate, când am fost în uh, Israelul de Est, eu, în calitate de comisar pentru asistență umanitară, am avut misu- misiunea de a da glas nevoilor persoanelor uh, periclitate. Am fost în uh, teritoriile palestiniene, am văzut acolo uh, persoane care sunt uh, oprimate de blocada israeliană și am reușit să le spun acestor oameni că sunt dispusă să le ascult nevoile și, de asemenea, am dovedit mai apoi că putem să acționăm în Ierusalimul de Est am întâlnit persoane în vârstă care sunt evacuate din casele lor. În fâșia Caza situația s-a, s-a înrăutățit. Um, ușurarea blocadei izraeliene de anul trecut ne-a ajutat. Într-adevăr, mai multe bunuri de consum ajung în Gaza acum. Uh, alimentele ajung în fâșia Gaza de asemenea, însă restricțiile sunt de asemenea uh, Uh, în continuare foarte acerbe. Prin urmare, activitatea economică de acolo nu se poate dezvolta, în ciuda tuturor încercărilor noastre de ajutor umanitar. Bineînțeles că soluția este una uh, de natură politică, de natură politică, însă această dimensiune politică nu intră în responsabilitățile mele. Eu încerc să-i protejez pe cei mai vulnerabili, ofer asistență juridică, de asemenea îi uh, ajut financiar sau încerc să-i ajut financiar pe cei care sunt uh, uh, evacuați, oferim alimente de asemenea și asistență psihologică, de ce nu, pentru cetățenii din Gaza, din fâșia Gaza. Bineînțeles, negocierile politice sunt cele care trebuie să aducă un rezultat la un moment dat. Să eu am avut impresia că cei din uh, Palestina au senzația că votul din septembrie este absolut necesar. Bine, vom vedea ce se va întâmpla. De asemenea, am avut impresia că guvernul israelian în continuare evaluează uh, Uh, situația din lumea arabă. Bineînțeles că Israelul are propriile sale temeri în ceea ce privește securitatea. Am vizitat uh, un, unul dintre satele care este a, a fost adesea bombardat de uh, insurgenții din fâșia Gaza. În acest sat copiii se joacă într-un bunker. <laughs> Nu e nici pe departe o situație normală. Vă dați seama. Însă, în primul și în primul rând, eu a trebuit să mă gândesc la numărul mare de palestinieni care suferă. Eu a trebuit să, să remediez, să ameliorez starea lor, însă bineînțeles că nu pot oferi o soluție finală, o soluție care nu poate fi decât de natură politică. În ceea ce privește întrebarea domnului Galer, vreau să-i mulțumesc în primul rând pentru laudele aduse la adresa colaboratorilor mei. Uh, avem uh, persoane care lucrează în întreaga lume, în Yemen, în uh, teritoriile ocupate, în Sudan, în Darfur. Cu toții sunt uh, niște persoane foarte curajoase și bineînțeles că trebuie să le lăudăm eforturile. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră acum, Înțelegem faptul că asistența umanitară poate fi oferită rapid. Eu pot să iau o decizie în 24 de ore, din păcate sunt adesea obligată să iau uh, deciziile acestea rapid, însă deciziile finale se iau pe parcursul timpului. Uh, deciziile durează 6-9 luni până la a fi uh, luate și astfel apar o serie de prăpăstii între, între reacțiile diferiților comisari. Și tocmai de aceea am discutat cu comisarul Pibalx pentru a stabili uh, o manieră mai eficientă de colaborare. Dar înțeleg că trebuie să avem un instrument flexibil care să ducă la depășirea tocmai acestor prăpastii, astfel încât atât dezvoltarea cât și ajutorul umanitar să poată, sau acțiunile de acest sens, să poată fi implementate com- concomitat concomitent. Gândiți-vă la ce se întâmplă, întâmplă în Darfur. De șapte ani încoace le oferim alimente celor de acolo, dar doar atât. Nu putem să-i ajutăm deocamdată să se dezvolte singuri. E, e teribil. Bineînțeles, am discutat și cu fostul meu uh, șef uh, am, uh, i-am cerut să vorbească despre această temă deschis, ceea ce și face în momentul de față, însă în momentul în care vine vorba despre crearea de noi instrumente sau nu, nu știu prea multe despre cadrul legal, însă eu îmi dau seama că dacă e să-i ajutăm pe, pe oameni, într-adevăr, atunci trebuie să creăm spațiul necesar pentru oferirea acestui ajutor într-o manieră eficientă, pentru că altfel nu facem nimic. Într-o notă mai pozitivă, acum am identificat o serie de cazuri împreună cu comisarul Pibalx, cazuri în care vom încerca să, să schimbăm lucrurile. Noi avem uh, o serie de fonduri disponibile. Domnul comisar Pibals are la rândul său o serie de fonduri disp disponibile și încercăm împreună să stabilim care sunt instrumentele necesare pe care le putem uh, folosi. The... Let me, let me uh, take the... Um... I'm sorry, I'm losing my, my, my, my, my... The, the, the, the other question I remember, but there were two questions.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 Colegi, prima di passare al... Dragi colegi, înainte de a trece la punctul 12 de pe ordinea de zi, prezentarea delegației al HOC în Albania, 6-9 mai, uh, prezentare din partea lui Eduard Cucan. Urez bun venit unui grup de parlamentari din Bosnia-Herzegovina care participă la dezbaterea noastră. Aș vrea să știu unde sunt. Faceți semn, vă rog. Bine ați venit! la Parlamentul European. Cooperarea cu parlamentul, parlamentele din regiune este prioritară din punct de vedere politic pentru noi și prezența dumneavoastră aici este un semnal pozitiv al interesului pe care îl aveți pentru Uniunea Europeană. Sper uh, să vă simțiți bine la această dezbatere. Raportul de la delegația DOC în Albania. Că... Trecem la prezentarea eh, delegației ad hoc în Albania pe 6-9 mai cu ocazia alegerilor municipale din această țară. Am urmărit cu preocupare modul în care a evaluat situația și creșterea tensiunilor politice în această țară, inclusiv recent recentele proteste publice de la Tirana și faptul că președintele Barroso și comisarul Füle au hotărât să amâne vizita prevăzută pe mai târziu. Domnule Cucan, ați uh, condus cu multă diplomație această delegație, așa că vă dau cuvântul pentru a ne prezenta ce ați observat pe teren. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte! În primul rând, aș dori să mulțumesc colegilor mei din diferitele grupuri politice pentru interesul față de aceste alegeri și pentru sprijinul lor în timpul acestei misiuni. Parlamentul European a hotărât să trimite o delegație ad hoc în Albania să observe desfășurarea alegerilor locale care au avut loc pe 8 mai 2011. Natura ad hoc a acestei delegații a dus la o a avut ca rezultat faptul că delegația a fost fermită din patru de deputați și, în general, sistemul de observare a legilor a fost redus. Alături de mine au venit Ruca Steiner, că este din Germania, George Cumuntacos, PPE, Grecia și Mihail Trimopoulos, Versi, de la Vers, tot din Grecia. Obiectivul acestei delegații a fost să se întâlnească cu principalele forțe politice, reprezentanții societății civile și reprezentanții organizațiilor internaționale în această țară, chiar înainte de ziua alegerilor. Am vizitat în ziua alegerilor uh, centre de votare și apoi Am observat modul în care a avut loc procesul electoral, dar noi nu dorim acum să evaluăm modul în care a evoluat procesul electoral și acum fac trimitere la scrisoarea președintelui Buzek la președintele Parlamentului din Albania. Ne-am întâlnit deci cu mulți interlocutori înainte de ziua alegerilor, inclusiv liderii partidelor politice, șeful delegației Uniunii Europene și uh, alți reprezentanți ai comunității diplomatice, mass media și reprezentanți societății civile. În timpul discuțiilor am aflat despre tensiunile politice și polarizarea campaniei electorale. Opoziția socialistă a făcut anumite afirmații în legătură cu așa numitele uh, presiune asupra funcționarilor publice și falsificarea un, cărților de identitate. În ziua alegerilor am fost la aproximativ 35 de um, centre de votare din Tirana și alte părți ale Albaniei și din ce am observat la centrele de votare, procesul electoral a a avut loc în general uh, în mod pașnic și ordonat. Toți membrii delegației au observat acest lucru și ne-am bucurat de asta, având în vedere situația polarizată din punct de vedere politică în această țară și politizarea extremă a campaniei electorale. Mai multe probleme legate de procesul de votare au fost observate de delegații și trebuie să le menționăm. De mai multe ori am observat că se vota în familie. Uh, s-au uh, avut loc și în întârzieri în deschiderea centrelor de vot și în închiderea acestora. De multe ori se stătea mult la coadă la multe centre de votare. Faptul că numărarea voturilor a fost centralizată a fost pusă sub semnul întrebării în anumite comunități. De unde și întârzieri în um, procedura de numărare a voturilor în anumite comunități, mai ales la Tirana, în capitală, numărarea voturilor a durat foarte mult și rezultatele, rezultatele preliminare au fost, amânat, a, a fost anunțate pe 14 mai. Și s-a indicat că partid, candidatul Partidului Socialist din Rama conducea cu 10 voturi. În concluzie, în ziua alegerilor, am considerat că alegerile au avut loc în mod ordonat, pacific, după cum am spus, ameliorări ale situației față de situația subliniată de misiunea de observare a din partea OCDE ar uh, oferi mai multă integritate procesului electoral. Toți interlocutorii albanezi uh, s-au bucurat de prezența Parlamentului European, au considerat că este un eveniment pozitiv și deci cred că prezența observatorilor internaționali este utilă, esențială în această țară. Toate bune până acum. Deci ne-am achitat de mandatul nostru, dar din cauza evenimentelor din această țară, după ziua alegerilor, nu cred că ne putem opri aici și trebuie să continuăm să monitorizăm situația. Și voi încerca să vă dau alte informații în legătură cu aceasta. Media după alegeri și chiar acum, în momentul de față, situația a continuat să se deterioreze în această țară. Evenimente după ce um, Comisia Electorală Centrală a anunțat rezultatele preliminare pe 14 mai a avut loc. Cruzin Bașa, candidat la primăria Tiranei, a cerut, uh, printr-o manifestație publică, renumărarea voturilor la Tirana. S-a, țin, s-a hotărât, s-a cerut să se țină cont și de voturile pentru funcția de primar care au fost puse în alte uh, cutii, în alte urne de vot. De... Întârzierile în anunțarea rezultatului final pentru Tirana a tensionat și mai mult situația mai ales uh, după anunțul Comisiei Electorale Centrale de a renumăra voturile la Tirana, opoziția a uh, protestat și um, s-a amenințat că se va retrage de la alegerile parlamentare. Ambasadorul Statelor Unite și reprezentantul OSCE au început uh, o diplomație um, subtilă, discutând cu toți liderii partidelor politice, cerând moderație din partea lor. Pe 23 mai uh, au fost uh, anunțate rezultatele și Rosin Bașa a câștigat cu o diferență de 81 de voturi. De luni, toate partidele au avut posibilitatea de a-și trimite, de a-și depune contestațiile. Decizia finală va fi a colegiului electoral de la Curtea de Apel din Tirana și această decizie va fi definitivă. Deci, procesul electoral încă nu s-a terminat. Domnule președinte, câteva observații care reprezintă părerea mea personală. Știm cu toții că situația din Albania de multă vreme a fost uh, sub semnul neîncrederii politice și a polarizării politice a societății. Participarea albanezilor la vot uh, care a fost ridicată arată faptul că oamenilor le pasă de țara lor și de viitorul ei. Aceste legeri ar fi trebuit să arate maturitate politică din partea liderilor albanezi și capacitatea lor de a organiza alegeri care să corespundă unor standarde internaționale ridicate. Dar, din păcate, impresia mea este că situația electorală s-a deteriorat, ceea ce denotă probleme de durată în politica albaneză și procesele democratice din această țară. E vorba de incapacitatea de a purta un dialog politic, de a găsi soluții de consens și de a se ajunge de acord, la un acord în legătură cu principalele principii democratice. Sunt îngrijorat că aceste alegeri nu vor ajuta Albania să depăsească impasul politic în care se află. Știu că sunt pesimist. Bineînțeles, cel mai prost scenariu ar fi prelungirea acestui impas politic. Știu că par pesimist, dar ar fi cel mai fericit din lume dacă viitorul îmi va arăta că greșesc. Pentru că urez numai bine poporului albanez. Partea juridică a discuției electorale pune de asemenea semne de întrebare, dar acestea trebuie să fie analizate de experți, de instituțiile care au uh, posibilitatea și au uh, sunt uh, numite, sunt, sunt chemate să o facă. Însă liderii politici trebuie să fie responsabil și Parlamentul European trebuie să uh, se exprime în dialogul cu Albania în mod unit. Comisie, Consiliu și Parlament European. Trebuie să ne, nu uităm interesele acestei țări și a poporului său. Eu sunt convins că poporul albanez merită mult mai multe. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much. O due due... Am două solicitări din partea raportorilor din umbră, Michael Tremopulos și domnul Șuntis, pe listă. Domnul Tremopulos mai întâi și apoi domnul Huntis și domnul Cazolidis după aceea. <coughs> mai întâi domnul Tremopulos și după aceea domnul Huntis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. ήμουν ένας από αυτούς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 Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω το... Stimați colegi, vreau să le mulțumesc uh, colegilor care au participat în cadrul acestei uh, delegații, care ne-au reprezentat în Albania pe noi, uh, Uniunea Europeană, în calitate de observatori la alegeri. Vreau să mulțumesc pentru toate rapoartele pe care le-am primit astăzi. Și nu putem să tragem decât două concluzii din cele auzite astăzi. În primul și în primul rând, am, am, am discutat și ieri despre misiunile de observare a alegerilor în afara Uniunii Europene. Am spus că aceste misiuni au responsabilitatea de a studia obiectivitatea procedurilor demarate, însă vedem că există și limite ale aceste, ale uh, acestor misiuni, pentru că membrii delegației nu au putut să studieze neapărat uh, foarte, foarte bine cele ce se petreceau la fața locului. Bineînțeles că au uh, tras concluziile lor, însă, bineînțeles, misiunile acestea sunt limitate. Asta în primul rând. În al doilea rând, tot ceea ce ne spuneați dumneavoastră uh, cu privire la încălcarea procedurilor corecte, corecte de alegeri, dovedesc faptul că în întreaga procedură electorală există în continuare lucruri care trebuie să fie modificate. Asta pentru a putea la un moment dat să spunem într-adevăr că rezultatele sunt obiective, corecte, transparente. Cred că aceasta este misiunea care revine mai degrabă decidenților albanie, albanezi. Noi trebuie să milităm pentru o îmbunătățirea situației, pentru o simplificare a procedurilor electo electorale acolo, pentru că vedem că în Albania se întâmplă de fiecare dată același lucru. Uh, se organizează alegerile, mai apoi rezultatele alegerilor sunt prezentate cu întârziere uh, pentru a fi mai apoi uh, contestate. Dacă e să revitalizăm într-adevăr viața politică albaneză, atunci uh, trebuie să ținem cont de faptul că perspectiva europeană este într-adevăr importantă pentru cetățenii albanezi. Domnule președinte, eu uh, consider că ar trebui să așteptăm acum rezultatul alegerilor, să, să vedem uh, ce va decide Curtea de Justiție. Trebuie să păstrăm deschise opțiunile, uh, deschisă opțiunea europeană pentru Albania și de asemenea să cerem demararea de programe și reforme cât se poate de clare. Uh, Reforme care de altfel sunt necesare pornind de la starea de fapt. Trebuie să ne asigurăm că toate forțele politice își asum, asumă responsabilitatea pentru cele întâmplate. Bineînțeles, partidul de guvern, guvernământ în primul și în primul rând. Însă noi trebuie să sprijinim dialogul între partidele albaneze pentru a putea ajuta într-adevăr Albania. Aceste alegeri nu au putut rezolva griza, criza albaneză. Domnul Cucan uh, spunea că se teme de o înrăutățire a situației pe viitor. Vedem că o criză economică în Albania este absolut previzibilă datorită problemelor interne de natură economică, dar și uh, de natură uh, politică Uh, și uh, această criză se mai, s-ar putea datora de asemenea și influențelor uh, primite din partea statelor vecine. Și dacă lucrul acesta se va întâmpla într-adevăr, vom avea parte de un cocktail Molotov în Albania. Deci e clar că toate aceste tensiuni trebuie să fie eliminate cât mai curând cu putință, cu ajutorul tuturor formelor de sprijin pe care le putem oferi cetățenilor albanezi, cărora le datorăm acest sprijin. Mulțumesc! Colega Bostinaru. Mulțumesc, domnul Boștinaru are cuvântul. Si, onorevole președinte, dear colleagues, first, thank... Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Vreau să vă mulțumesc pentru solidaritatea de care ați dat dovadă în momentul în care a fost uh, acuzat de președintele Parlamentului uh, albanez. Domnul președinte al Parlamentului European uh, mi-a tra- transmis săptămâna trecută o scrisoare în care mi arăta că este de acord cu mine, că a fost absolut siderat de modul în care am fost atacat de președintele Parlamentului European, uh, albanez, îmi cer scuze. Și vreau să mulțumesc din nou pentru lucrul acesta. E clar că prestigiul Parlamentului European este mult mai important decât orice altă temă trivială. Acum să ne uităm la ce se întâmplă în Albania. Vreau mai întâi uh, să citez raportul interimar prezentat de OCDE. La 18 mai se spune aici, după votarea unei decizii în principiu cu 4 la 3 voturi, deși nu s-a luat nici o decizie finală, Curtea Electorală a început de deschiderea celor 60 de urne de vot care au fost identificate în solicitare pentru a număra voturile. Baza legală pentru deschiderea acestor urne de vot nu era cunoscută OCDE-ului. Și repet lucrul acesta, nu era cunoscută OCDE-ului. Ieri, într-o declarație făcută de doamna Ashton și de comisarul Füle, am uh, citit uh, a, cam aceeași uh, propozi- propoziție. În același timp, însă, se scrie aici că Decizia luată de Curtea Electorală, Centrul Electoral Albanez, de deschiderea celor 60 de urne, se bazează pe uh, legea albaneză, iar Uniunea Europeană speră că toate investigațiile vor fi demarate în cadrul uh, legal în vigoare. Vreau să vă aduc aminte că data trecută când socialiștii cereau o renumărare a votului, voturilor, mi s-a spus uh, din partea uh, celor din Albania că această măsură este, ar fi neconstituțională. Deci deschiderea, renumărarea voturilor nu poate fi demarată pe baza Constituției albaneze. Ei, asta s-a întâmplat trecut. Acum se pare că Constituția prevede această procedură. Mai apoi, uh, guvernul a decis nu renumărarea tuturor voturilor din Tirana, ci redeschiderea doar a anumitor urne de vot, acele urne de vot în care se spunea că majoritatea voturilor ar aparține unui anumit partid. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că aceste proceduri sunt fără precedent. De ce? Într-un centru de vot, au găsit cu 100 de voturi mai multe decât numărul de votanți înscriși. Cum s-a putut întâmpla lucrul acesta? Ce au decis uh, autoritățile? Au decis să pună în aceeași oală uh, voturile exprimate pentru Uh, poziția de primar pentru Consiliul uh, Tiranei și, de asemenea, pentru consiliile locale din jurul Tiranei. Deci toate voturile au fost puse în aceeași oală pe baza unui temei juridic inexistent. Vreau să salut uh, remarca făcută de domnul Cucan, și anume, uh, Singurul lucru pe care îl putem face acum pentru a evita o criză majoră în Albania, și acum dați-mi voie să îl citez pe un uh, politician albanez, și anume că Albania s-ar putea confrunta cu un uh, război civil, e bine, singurul lucru pe care îl putem face în momentul de față e uh, ca împreună cu Comisia Europeană să cerem ca orice decizie luată să fie luată pe baza cadrului juridic și doar pe baza cadrului juridic. Niciun fel de altă condiție sau criteriu nu trebuie să fie folosit pentru luarea unei decizii sprijinind în mod activ una dintre părți, nu facem nimic altceva decât să incităm cealaltă parte implicată să devină din ce în ce mai violentă și ne-am putea confrunta într-adevăr cu un război civil acolo. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă mulțumesc pentru solidaritatea pe care uh, ați arătat-o vis-a-vis de mine. Vă mulțumesc. Casulides, you have the floor. Yes, thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Este evident că în Albania polarizarea politică este extremă. E adevărat și că cele două partide politice majore sunt, uh, sunt umăr la umăr, de aceea uh, fiecare vot contează. În ceea ce privește responsabilitățile celor două părți, mă întreb dacă nu au anumite responsabilitate dacă serviciile care le oferă consultanță nu au o anumită responsabilitate. Mă întreb, cum se poate că culorile, de ce culorile buletinelor de vot nu au fost diferite pentru primar și de altă culoare pentru Consiliul Municipal. Cum se poate că șeful Comisiei Electorale a permis ca un alegă... sau șefii, uh, șefii uh, centrelor de votare au, au permis ca o persoană să pune mai mult de un buletin uh, într-o urnă. Greșeala ar fi putut fi evitată ușor, în al treilea rând. Un lucru foarte important pentru acest Parlament. Nu cred că jucăm, că servim pe nimeni dacă ne permitem să judecăm sau să um, fim partizani în favoarea unei părți sau a alt, uh, altei părți. Nu facem decât să aruncăm gaz pe foc și nu ajutăm poporul albanez sau viitorul acestei țări. Apoi discuțiile de ce acum a fost așa și alt, cândva a fost altfel, la deschiderea uh, urnelor de vot și așa mai departe, autoritățile, sistemul judiciar trebuie să hotărească. Sistemul judiciar cel puțin funcționează în Albania. Dacă nu, de ce vorbim despre statutul de țară candidată la Uniunea Europeană dacă nu ar funcționa? Mulțumesc! Grazie, Tamno. Mulțumesc! Colegul Teană care cuvântul. Com Mulțumesc, domnule președinte. am ascultat cu atenție toate observațiile și aș vrea să reiterez poziția grupului nostru, poziția conservatorilor și reformiștilor, și anume că Parlamentul European, în principiu, nu trebuie să observe alegeri locale. Am respect pentru domnul Cucoan, decizia a fost a biroului, dar cred că a fost o decizie greșită și mă întreb ce a rezolvat această delegație. Alegerile locale trebuie să fie eh, observate sau de Comitetul Regiunilor sau de Consiliul Europei. Noi nu trebuie să, să um, observăm decât alegeri naționale, pentru că nu suntem politicieni de nivel local. Nu suntem consilieri municipali. Am legitimitat prin prezența noastră rezultatele, am încurajat reforma sistemului electoral, am îmbunătățit reconcilierea uh, între uh, populația polarizată. Nu! Albania nu are o poziție mai bună în uh, ochii noștri ca țară candidată. Deci, eu plec în Macedonia în acest weekend pentru a participa la campania de acolo și se întreabă de ce alegeri generale într-o țară fragilă ca, ca, ă, fragilă ca Macedonia a fost refuzată de Parlament, deci nu se merge la observarea alegerilor în Macedonia, țară vecină, în timp ce în Albania am fost să observăm alegerile locale. Inter Mulțumesc! Ultimul pe lista intervențiilor este colegul Cumuțacos. So, Mulțumesc, domnule președinte! Am participat și eu la delegația care a fost în Albania. Am plecat din Albania pe 9 mai. Centrele de vot uh, s-au închis în ziua precedentă. Astăzi, după două săptămâni, avem decât o idee vagă recătură cu rezultatele. Dar se pare că acestea vor fi rezultatele definitive. Dar a durat două săptămâni să se numere voturile, doamnelor și domnilor. Numai acest lucru în sine arată că arată nivelul de maturitate al procesului electoral din uh, Albania și nu cred că are, ro- are rost să intrăm în detalii, după cum a spus și domnul Casulides. Indiferent cum evaluăm diferitele aspecte ale procesului electoral, nu putem să ajungem decât la o singură concluzie politică, și anume. Albania a fost o țară democratică de mai mult de 10 ani de acum deja. Nu putem să uităm acest lucru când evaluăm situația. Este clar că modul în care se derulează procese democratice vitale, democ- uh, nu funcționează, cel puțin nu funcționează dacă le comparăm cu standardele noastre. Nu avem altceva de făcut decât să semnalăm acest lucru. Cred că trebuie să continuăm să monitorizăm cu atenție situația politică din această țară, pentru că tensiunile sunt importante, um, lumea, populația este divizată și trebuie să ținem, uh, să supraveghem situația. În legătură cu ceea ce a spus domnul Teacnăc, dacă am avut dreptate să fim prezenți acolo sau nu, nu există dubii în legătură cu faptul că trebuia să fim prezenți pentru a înțelege situația din Albania, pentru că, după cum știți, Albania uh, dorește să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Eu cred că Parlamentul European a luat decizia cea bună când a, trimis, a hotărât să trimite observatori în, și în zona Chimara, pentru că tensiunile din trecut au fost foarte mari și chiar s-au soldat cu morți cred că putem spera că, uh, că ne poate da speranță faptul că aceste alegeri nu au avut loc în astfel, în, într-un asemenea climat de tensiune și nu au existat uh, plângeri în legătură cu modul în care s-a derulat procesul electoral acolo. Aș încheia, domnule președinte, cu un aspect care îngrijorează populația din Albania. Când se votează pentru alegerile locale, nu se înțelege de ce buletinele de vot și urnele trebuie să fie transportate într-un uh, um, într-un uh, birou central de numărare a voturilor. De ce s-a preferat controlarea situației la nivel central? Se a spus că dacă numărarea voturilor are loc local, este foarte greu să se controleze situația și faptul că se spune acest lucru trebuie să ne îngrijoreze. Bine. Domnul Cucan are din nou cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doar uh, foarte pe scurt, mulțumesc colegilor care au participat la dezbatere. Apreciez intervențiile colegilor care au participat la delegație pentru observațiile suplimentare, uh, informațiile suplimentare pe care le-au uh, oferit. Sunt de acord cu domnul Costolides că noi nu trebuie să judecăm Uh, situația din Albania sau doar noi trebuie să judecăm situația din Albania, sunt instituții care fac acest lucru mult mai bine și au calificarea să o facă. Repet ceea ce am spus și anume că nu cred și sprijin aici pe domnul Casulides că dacă participăm la această controversă, acest lucru ar însemna că controversa crește. Cred că trebuie să fim uniți. Este evident că guvernul, Ministerul de Interne au făcut o treabă bună pentru a pregăti alegerile. După cum am spus, ziua alegerilor lucrurile au mers bine. Dar acest lucru nu pune capăt evaluării procesului, pentru că apoi s-a pus problema numărării voturilor și acceptării rezultatului alegerilor și mă tem că situația se va repeta, situația de după alegerile parlamentare din iunie 2009. Iată de ce am spus că situația trebuie luată în serios. În ultimul uh, uh, raport de țară, Albania nu a primit statutul de țară candidată și dacă criza se, uh, politică continuă, acest lucru va fi rău pentru țară și pentru populația albaneză. Și asta trebuie să ne îngrijoreze în primul rând. În ceea ce privește observațiile lui Charles Stanock, Înainte să se hotărască să se trimită delegație în Albania, a existat o dezbatere, decizia nu a fost luată în unanimitate. La fel s-a întâmplat și cu netrimiterea unei uh, delegații de observare a legilor din Macedonia. Deci uneori e nevoie de discu o discuție în profunzime pentru a se trage concluziile dacă trebuie respectate regulile actuale sau trebuie să schimbăm regulile sau să acceptăm excepții având în vedere situația politică din anumite țări. Mulțumesc, domnule președinte. Colegii. Dragi colegi, punctul următor este timpul prevăzut pentru punerea de întrebări Serviciului pentru Acțiune Externă. Colegul Kaminski însă este absent, așa că suspend ședința 10 minute. Buongiorno. Mi spiace per aver perso la Ecco.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 Stimate domnule Kaminski. Bine, question time pe serviciu. Întrebări adresate Serviciului de Acțiune Externă. E vorba de o întrebare a colegului Kaminski, adresată în altului reprezentant pe 1 martie. E vorba de arestarea editorului Potsobut din Belor, Belarus. Răspunsul înaltului reprezentant nu a ajuns la noi în, timp, în perioada legală de șase săptămâni. Domnul Kaminski a cerut, conform regulamentului, să se includă acest punct pe ordinea de zi al ședinței de astăzi. Domnul Kaminski are cuvântul pentru a prezenta întrebarea sa și pentru a primi răspunsul din partea Serviciului de Acțiune Externă, reprezentat de domnul Matiese. Vă rog, domnule Kaminski. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Dzisiaj mi... Mulțumesc, domnule președinte. Au trecut 50 de zile de când domnul Boțcurt a fost întemnițat pe... a fost uh, condamnat la 50 de zile în închisoare de uh, tribunal din Belarus pentru participarea la demonstrații pe 19 decembrie la Minsk. Tribunalul a hotărât că este participant activ la această demonstrație, chiar dacă spune că n-a făcut decât uh, să se achite de obligațiile sale de jurnalist. Asociația pol- uh, polonezilor din Belarus confirmă acest lucru. Autoritățile din Belarus vor încerca, se pare, să prelungească această sentință. Dânsul este deja în închisoare de 50 de zile și de aceea, în întrebarea pe care am pus-o, am adresat-o comisiei, am întrebat dacă doamna înalt reprezentant știe de această situație și ce are de gând să facă. Iată, care a fost uh, formularea întrebării mele inițiale. Are cuvântul pentru răspuns reprezentantul Serviciului pentru Acțiune Externă, domnul Matison. Thank you very much, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele SAE, dați-mi voie să vă spun că este prima dată când uh, ni se alocă acest timp pentru a răspunde la întrebări uh, în cadrul Comisiei AFET. De fapt, întreaga procedură nu a fost încă decisă. Sper că vom avea o procedură cât se poate declară, cât mai curând cu putință. Cu toate acestea, Serviciul European de Acțiune Externă este dispus să încerce a oferi un uh, răspuns la întrebarea adresată de domnul Kaminski. Dați-mi voi însă să rezerv câteva minute pentru a discuta procedura. În iunie anul trecut, regulile interne de procedură ale Parlamentului European au fost uh, modificate, astfel încât parlamentarii europeni au dreptul acum să adreseze întrebări uh, înaltului uh, reprezentant, conform articolului 117, aliniatul 1. Acest articol uh, își are rădăcinile în noul tratat de la Lisabona. Cu toate acestea, nu înțelegem de ce întrebările cu solicitare de răspuns oral continuă să fie adresate doar Consiliului și doar Comisiei. Acum vorbesc în numele SAE, însă domnul Kaminski a adresat această întrebare la 1 martie Consiliului. Tocmai de aceea SAE a trebuit să meargă la Consiliu pentru a obține această întrebare. Și ce am aflat din partea Consiliului, am aflat că toate întrebările adresate formal Consiliului, chiar dacă sunt pro- au o natură procedurală, ele trebuie uh, să fie aprobate de către statele membre, membrii Consiliului. Prin urmare, toate întrebările adresate Consiliului sau Comisiei nu pot fi transmise direct uh, SAE și, uh, prin urmare, în altul reprezentant nu poate oferi întrebări la, uh, răspunsuri la aceste întrebări, deoarece prerogativele sale sunt cu totul altele decât Consiliul pentru Afaceri Externe. Asta am aflat noi din partea Consiliului. Prin urmare, vă dați seama seama care este motivul pentru care nu ați primit la timp un răspuns la această întrebare. Adresarea directă pe viitor a, asemen, a unor asemenea solicitări de răspuns oral Așadar, dacă ați trimite direct aceste întrebări uh, SAE, ați primi la timp răspunsul. Într-un final, SAE a primit la 20 aprilie această întrebare. S-a spus Uh, în uh, declarația ce însoțea această întrebare uh, că pe baza articolului 100, 17 din, din uh, regulile de procedură a Parlamentului European, aceste întrebări trebuie să fie adresate direct uh, înaltului reprezentat. Am încercat să aflăm dacă membrii Parlamentului pot într-adevăr adresa direct întrebări uh, înaltului reprezentant. Ei bine, am aflat că încă nu este posibilă această procedură. Deci nu se pot adresa întrebări directe înaltului reprezentant. Ei, sperăm că pe viitor situația se va schimba conform procedurii FISH, o, o procedură care va oferi posibilitatea parlamentarilor europeni să adreseze întrebări atât Comisiei, cât și Consiliului, cât și înaltului reprezentant. Această procedură, însă, acest sistem nu este încă operațional. Prin urmare, Deocamdată nu aveți posibilitatea de a transmite întrebări directe în altului reprezentant. Sper că în câteva săptămâni situația se va remedia și sper că situația cu care ne confruntăm astăzi va fi uh, evitată în lunile care urmează. Îmi cer scuze că am explicat această procedură, însă cred că e important ca toată lumea să înțeleagă ce s-a întâmplat de fapt în acest context. În momentul în care am aflat că există o problemă, am analizat întrebarea și în altul reprezentant a oferit acum un răspuns întrebării domnului Kaminski. Acest răspuns a fost transmis uh, cu o scrisoare ieri domnului uh, uh Kaminski de către vicesecretarul uh, Popovski. Uh, Ați primit, domnule Kaminski, sau am înțeles că nu ați primit-o încă, însă ieri v-a fost trimisă uh, cu siguranță această scrisoare, deci veți primi în curând un răspuns cât se poate de comprehensiv cu privire la Belarus. Veți primi un răspuns la întrebarea pe care o adresați cu la 1 martie, însă, și un răspuns, uh, însă răspunsul este completat de o serie de detalii noi și uh, îi voi da domnului Kaminski uh, posibilitatea de a citi acest răspuns. Domnul Kaminski dorește să reacționeze. Domnule președinte, cred că problema uh, pe care o discutăm astăzi, cea legată de Belarus, este foarte importantă și tocmai de aceea cred că ar trebui să ascultăm răspunsul uh, înalților reprezentanți ai SAE. Uh, aș vrea să aflăm ce s-a întâmplat, ce se întâmplă cu domnul Potsobut sau ce se uh, intenționează în acest caz. E vorba despre un jurnalist adresa, arestat în momentul de față și mi-aș dori tocmai de aceea ca reprezentantul SAE să citească scrisoarea. Da, uh, eu sunt domnul Kaminski, uh, îmi doresc lucrul acesta. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, spunem cu toții același lucru. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că vom da curs solicitării domnului Kaminski. Voi citi acum răspunsul doamnei înalt reprezentant, așa cum a fost el transmis domnului Kaminski. Înaltul reprezentant îi mulțumește domnului Kaminski pentru a, că a tras atenția asupra opresiunii împotriva militanților uh, societății civile în urma demonstrațiilor de la 19 decembrie din uh, Belarus. Înaltul reprezentant important, oferă detalii uh, cu privire la situații, situația jurnalistului polo- polonez care este acum deținut în uh, Belarus. Ce s-a întâmplat? La 12 ianuarie, agenții serviciilor de securitate din Belarus l-au deținut, l-au arestat pe domnul Potsobut și l-au transferat a doua zi la tribunalul din Minsk. Au, domnul Poțobut a fost uh, condamnat uh, să plătească o amendă de circa 400 de euro și mai apoi a fost el, eliberat. Din păcate, după aceea, parchetul din Belarus a contestat această decizie, deoarece o considera mult prea uh, laxă. Prin urmare, mai apoi domnul Poțobut a fost uh, condamnat la 15 zile de detenție pentru participarea sa la manifestările care au avut loc după alegerile prezidențiale din 19 decembrie. Domnul Poțobut uh, era jurnalist uh, din partea uh, unui cotidian polonez. La data de 10 martie, domnul Pot Sobot a primit uh, o, un aviz din partea parchetului uh, din Belarus, conform căruia nu ar fi fost acreditat uh, pentru a efectua activități jurnalistice uh, în Belarus. Se pare că, conform parchetului Be din Belarus, această, această acreditare expirase înainte de diferite uh, Uh, de publicarea diferitor articole de către uh, jurnalist. A fost acuzat domnul uh, Boțobut de încălcarea diferitor paragrafe ale codului penal. Bineînțeles, tema a fost discutată la Minsk la data de 7 mai cu aprilie cu prilejul unei delegații UE în Minsk. Domnul Poțobut este deținut acum într-o închisoare din uh, Minsk. Conform uh, apropiaților domnului uh, Poțobut, soția acestuia l-a putut l-a putut vizita la 5 mai, chiar dacă acuzația a fost deja, fusese deja pusă în aplicare în 22 aprilie. La 30, 13 mai s-a s-a emis o sentință finală pentru sub acuzația de defăimare a președintelui din Belarus. Conform acestei, uh, au fost încălcate o serie de, de paragrafe ale codului uh, penal uh, și această încălcare îl face pe domnul Poțoput, pasibil de o pedeapsă de 5 uh, ani, cel puțin. Bineînțeles că delegația de la Minsk, a Uniunii Europene, urmează în continuare, urmărește în continuare această uh, situație a acestui jurnalist și a altora. La 10 mai, Catherine Ashton a depus o, sau a publicat o declarație cu privire la situația jurnaliștilor din Belarus în care se spune că SAE și altul reprezentant al Uniunii Europene, eh, Europene este îngrijorat, sunt îngrijorați de situația domnului Poțobut care este arestat în momentul de față și deținut la Minsk. Această situație este încă o dovadă a încălcărilor drepturilor omului la care procedează uh, Uh, președinția din Belarus de la alegerile din 19 decembrie 2010. Uniunea Europeană condamnă hărțuirile, arestările și intimidarea reprezentanților mass mediei independente din Belarus, precum și încălcările fundamentale ale drepturilor omului, precum libertatea de expresie, libertatea de asociere și libertatea mass mediei. Uniunea Europeană cere autorităților din Belarus să pună capăt uh, acuzelor uh, Uh, aduse diferitor jurnaliști independenți. Uniunea Europeană, de asemenea, cere autorităților din Belarus să colaboreze cu reprezentanții OCDE responsabil pentru uh, libertatea mass mediei. După cum se știe, Uniunea Europeană a cerut acces, să aibă acces la toate persoanele deținute pe temeiuri uh, politice și, de asemenea, condamnă în continuare uh, oprimarea societății civile și a opoziției din Belarus. Uniunea Europeană va folosi toate instrumentele ce îi stau la dispoziție, inclusiv presiunea politică, pentru a-i susține pe domnul Poțobut și pe celelalte victime ale opresiunii. Asta pentru a-i Uh, sprijini în depășirea acestei situații tragice. Domnule președinte, stimate domnule Kaminski, acesta este răspunsul pe care înaltul reprezentant l-a trimis deja domnului Kaminski, un răspuns pe care îl veți primi în curând, alături de o scrisoare în poloneză chiar. Vă mulțumesc. Urmează domnul Kaminski, în cazul în care este, pentru a ne spune dacă este satisfăcut de acest răspuns. Jestem zadowolony z tej odpowiedzi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 Raport, e vorba de vizita delegației uh, cu relațiile, pentru relațiile cu Irak. Este o vizită extraordinară, prima dată când are loc, pentru că până acum accesul în Irak era interzis din motive de securitate. Delegația a fost formată din domnii Stevenson, Mauro, și au fost, Cacin uh, și mult, și au fost la Bagdad și la Erbil. Colegul Stevenson are cuvântul pentru a ne ilustra activitatea delegației. You have rightly said this was quite a unique occasion because we only formed the delegation for relations with Iraq as a formal delegation uh, following the last elections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 over how we can try to help to resolve this uh, situation long term. Uh, Ashraf was on the agenda. Ashraf a fost pe agenda uh, ședinței Consiliului de Ministri uh, luni în această săptămână și când doamna Ashton a pus în discuție chestiune și încă o dată s-a protestat pe lângă guvernul irachian din cauza masacrului care a, a luat loc. Deci, iată, lucrurile evoluează și sperăm că uh, vom uh, obține sprijin pentru a rezolva situația, pentru a nu, ca, ca să nu aibă loc un nou masacru. Am uh, propus de asemenea o conferință comună a investitorilor pe 6-7 decembrie alături de președinția poloneză cu uh, Comisia Consiliului și Parlamentul uh, să discutăm potențialul de exportare de gaz și petrol în Irak uh, și potențialul de afaceri pentru companii europene pentru a investi acolo și oportunitățile de afaceri din această țară. Am să discutăm și potențialul sectorului agricol, sectorului serviciilor financiare și Comisia este foarte entuziastă de această inițiativă. Președinția poloneză a spus deja că aceasta va fi o oportunitate, prioritate majoră a lor. Deci este o inițiativă utilă, cred, uh, după vizita noastră. În fine, am semnat declarația comună pentru ratificare rapidă a parteneriatului UE-Irak și uh, acordului de colaborare, de cooperare semnat anul trecut cerând mai multă cooperare, parteneriat uh, în domeniul drepturilor omului, educației, serviciilor sociale, egalitatea între genuri și problemele femeilor. Deci, iată, am avut întâlniri foarte utile și așteptăm cu nerăbdare vizita unor dintre cei pe care i-am întâlnit în Irak, uh, în Uniunea Europeană, de Altfel, un ministru se va veni uh, săptămâna aceasta pentru a se întâlni cu comisarul Oettinger. Deci sper că cooperarea, parteneriatul cu irachenii va fi uh, cât mai fructuoasă pe viitor. Mulțumesc uh, acestei comisii pentru oportunitatea pe care mi-a oferit-o pentru a prezenta situația astăzi. Din păcate, Ați spus că am coprezidat o sesiune, uh, că voi coprezida o sesiune um, privind uh, chestiunile economice și politice din Irak. Uh, din păcate nu am fost consultat, așa că nu o să pot să vin la această audiere. Mulțumesc! Thank you very much. I'm sorry that... Mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că s-a întâmplat acest lucru, dar tocmai am aflat și eu că așa este. Așa că ne vom uh, organiza, bineînțeles, cât mai bine pentru această după masă, pentru a ține cont de faptul că nu puteți fi prezent. Si, grazie, președinte. Domnul Di Mauro, mulțumesc, domnule președinte. Nu repet tot ceea ce a spus deja colegul Stevenson. Doresc să mă limitez să fac câteva observații în legătură uh, observații pe care nu le-am menționat. Mai întâi, o observație de fond pe care o voi relua și la audierea care va avea loc în această după masă. Și anume, ceea ce este paradoxal este faptul că în Irak se moare pentru că se dorește să trăiască, să se trăiască. Mor persoanele care nu renunță la a merge la lucru, la a contribui, la a participa la dezvoltarea și democratizarea acestei țări. Este contradictoriu, contradictoria atitudinea instituțiilor europene în legătură cu ce se întâmplă în Irak. Dau exemple. Exemple pe care le-am dat deja în dezbaterea pe care am avut-o cu doamna comisar Ashton la dezbaterea comună din plenară. Am constatat neadecvarea structurilor Uniunii Europene, structurii care reprezintă Uniunea Europeană în Irak. Adică persoanele sunt excelente, de calitate deosebită, foarte dedicate, concentrate pe ce au de făcut. Dar e vorba de două persoane la care se adaugă acum doamna ambasadorii Ibașcova, care trăiesc, funcționează în compoundul britanic, deci, dau imaginea Uniunii Europene dependentă de una dintre puterile care au fost implicate în stabilizarea situației din Irak și cu sosirea doamnei Bașcova, deci vor fi trei persoane. Mi-am permis, pentru a se înțelege inadecvarea situației, să subliniez faptul că, de exemplu, reprezentanța UE la în Bahamas este formată din șapte funcționari. Spun acest lucru. Caracter populistic, dico semplicemente pentru a vă da seama că într-un țară cu, într-o țară cu 40 de milioane de locuitori, atât de importantă din punct de vedere strategic, uh, uh, politic, cultural ca Irakul, uh, suntem reprezentanți Uniunea Europeană, care a fost divizată în momentul războiului moment important pentru a da o imagine a politicii noastre externe comune este reprezentată doar de trei persoane. După părerea mea, această prezență, bineînțeles, nu este suficientă, având în vedere provocările și uh, dimensiunea problemelor. Doresc să mai adaug o altă precizare în legătură cu Camp Ashraf. Adaug la ceea ce a povestit Sean Stevenson Faptul că informațiile pe care le avem noi din partea Consili, după Consiliul de luni de la, Minister, eh, de la Consiliul Afacerilor de Externe nu ne încurajează deloc, pentru că atitudinea este următoarea. Problema trebuie rezolvată în regiune, dar a spune că soluția umanitară pentru Camp Ashraf se va fi găsită în regiune înseamnă că sau Irakul sau Iranul va rezolva problema. Nu mi se pare că niciuna dintre aceste soluții nu este adecvată, adică expunem în mod conștient acum și sper că nimeni uh, nu va spune că nu a auzit și n-a văzut. Practic, expunem aceste aproape 3.000 de persoane unui risc foarte grav, pentru că nu dorim să ne asumăm responsabilități precise în ceea ce privește destinul acestor persoane. Vă spun aceste lucruri din punct de vedere strict umanitar, fără implicații sau uh, evaluări de natură politică, care sunt complexe și am văzut complexitatea pe teren pentru că atât Parlamentul irachian, cât la Parlamentul irachian, cât și la întâlnirile, de exemplu, cu ambasadorul american, s-au subliniat dificultățile politice legate de Camp Ashraf. Acestea sunt foarte mari. Altă observație se referă la minorități. Într-o zonă în această zonă această este o problemă foarte importantă. Citez în acest sens întâlnirea noastră cu președintele, alături de președintele Stevenson și ceilalți colegi la Erbil cu episcopul catolic caldean de acolo, care ne-a prezentat uh, lucrurile și apoi uh, la întâlnirea cu președintele Barzani am uh, semnalat același lucru. Până astăzi am vorbit despre creștinii care scăpau din Irak înspre Siria și Iordania. Dar atenție, pentru că, având în vedere ce se întâmplă în Siria, am putea să ne confruntăm cu problema revenirii acestor persoane în mod precipitat, întoarcerii acestor persoane, având în vedere evenimentele grave din Siria, și ne-am putea confrunta cu o nouă urgență umanitară care s-ar concretiza în Kurdistanul irachian, care este singura regiune care, având în vedere că situația este mai bună acolo, ar putea primi acestor, aceste persoane. Deci, mi s-a părut important în discuția pe care am avut-o cu responsabilii curzi să expunem ca obiectiv o prezență mai semnificativă a instituțiilor Uniunii Europene la Erbil, adică în ipoteza am propus uh, o reprezentanță a Uniunii Europene la Erbil pentru a putea, din punct de vedere operațional, să-și asume responsabilități în această zonă, având în vedere situația. Mai adaug un ultim lucru și anume în legătură cu întâlnirile de la Bagdad și la conf- în legătură cu confuzia politică. Având în vedere și situația guvernului Maliki, problema, de fapt, este că nehotărârea politică agravează apoi problema de securi- securității. Și este ca și șarpele care își mușcă coada. Dacă nu se dorește să se realizeze cu adevărat un guvern de unitate națională, bineînțeles, este foarte greu să se creeze un guvern stabil, recunoscut, de unde insecuritate, de unde instabilitate politică și așa mai departe. Iată, de aceea este așteptată și e importantă intervenția Uniunii Europene în acest sens. Iată care este concluzia călătoriei noastre în Irak. Spun acest lucru, um, reafirm importanța prezenței doamnei comisar Ashton în Irak cât mai repede, dar mai ales cu propuneri care să reprezinte în mod adecvat soluțiile și strategia pe care Uniunea Europeană poate să le propună în aceste situații. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Cu siguranță vom informa în altul reprezentant de ceea ce ați spus. Domnul Teană, care cuvântul apoi și apoi domnul Kellam mulțumesc, domnule președinte. Toate punctele pe care vreau să le pun în discuție au fost deja puse în discuție de colegii Stevenson și Mauro. Prin urmare, eu nu trebuie acum sau nu pot acum decât să resubliniez faptul că doamna ambasador Ibașcova are uh, mult prea puțin personal. Am înțeles că dispune de patru colaboratori, ținând cont de responsabilitățile pe care le are în ceea ce privește protejarea minorităților, a minorităților creștine, etc., etc. Bineînțeles că acest număr de colaboratori este insuficient. Știu că bugetul este strâns, nu eu militez pentru o creștere a bugetului, dar trebuie să înțelegem care sunt prioritățile noastre și Irakul este în mod evident o prioritate. Da, vă mulțumim. Urmează domnul Chelam. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Stevenson pentru uh, soluția realistă pe care o oferă acestei tragedii ce dure, durează de ani de zile la tabăra Ashraf. Acesta ar trebui să fie un fel de test uh, pentru democrația irachiană și pentru modul în care sunt protejate drepturile omului acolo. Cazul este cu atât mai important cu cât uh, cei ce locuiesc în tabăra Ashraf au uh, strâns uh, legături solide cu vecinii lor. De fapt, vecinii acestei tabere i-au sprijinit pe locuitorii ei, un lucru deloc uh, recurent în mediul irachilian. Din aprilie 2009, Uniunea Europeană a încercat să afle mm, uh, detalii cu privire la situația acestor opozanți irachieni care se află în tabăra Ashraf. S-au depus de asemenea o serie de eforturi pentru ajutarea lor. Sunt uh, încântat de faptul că baronesa Ashton pune în discuție această temă acum, Însă cu toate acestea, doamna Ashton ar fi putut să facă același lucru cu ceva timp în urmă. Dacă ar fi reacționat mai rapid, atunci am fi putut poate evita tragedia ce a avut loc acolo. De asemenea, sunt într totul de acord cu îngrijorările domnului Mauro legate de situația minorităților, precum minoritatea creștină din uh, Kurdistan. Și în ultimul rând, susțin pe deplin ideea că Uniunea Europeană ar trebui să aibă o reprezentare solidă în Irak. De ce? Pentru că Irakul reprezintă un, o provocare și, de asemenea, o, o oportunitate pentru Uniunea Europeană. Dacă Uniunea Europeană e să-și asume rolul de lider mondial, atunci avem nevoie de o finanțare mai puternică, de o concentrare a eforturilor mai puternică într-o uh, zonă precum Irakul. De asemenea, avem nevoie de o reprezentanță a Uniunii Europene și în nordul Irakului, spre exemplu în Erbil. Vă mulțumim, domnul Stevenson are cuvântul.